Um, Bună dimineața tuturor. Îmi pare rău, sunt un pic în întârziere. Am avut o ședință foarte interesantă împreună cu doamna Maria Grapini în ceea ce privește IMM-urile. Și vreau să vă mulțumesc tuturor membrilor pentru că ați fost atât de activi. Um, am înțeles că domnul Coferati nu va fi prezent în această dimineață, Sper că asta nu va pune probleme. Dânsul este raportor pe avizul în ceea ce privește uh, raportul anual pentru politica de concurență și uh, colegul Nicola, văd că este în sală, am să-i dau cuvântul imediat. Grazie. Mm, l'onorevole Cofferati si per l'assenza. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul Cofferati își cere scuze pentru această absență, um, dar oricum rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru a evoca aceste chestiuni în zilele următoare. Avizul referitor la acest uh, raport pentru Comisia ECOM ne permite nouă să intervenim pe uh, uh, starea pieței interne și protecția consumatorilor. Și cu siguranță ați avut ocazia să citiți avizul domnului Coferati, care a fost distribuit în ultimele săptămâni și data limită pentru a depune amendamente este mâine la ora 12. Piața unică digitală face parte din competențele noastre și atunci comisia noastră trebuie să vină și să aibă o contribuție importantă la această chestiune care reprezintă o provocare, mai ales în cadrul politicilor de concurență. Raportorul a subliniat în textul său cât de important este să fim în măsură să reacționăm față de aceste provocări și să depășim fragmentările la nivel național care în continuare subzistă, tocmai pentru a uh, ușura accesul la piață și subliniază faptul că acest sector are nevoie de o atenție deosebită în ceea ce privește nevoile de a garanta un acces egal la această piață. Însă acest acces poate fi pusă semnul întrebare, în momentul în care există un abuz de poziție dominantă. Raportorul amintește în text că trebuie să favorizăm investițiile în economia reală și să concentrăm resursele pe, resu- pe sectoare cheie, cum ar fi cercetarea și inovația. Un alt aspect important, subliniat de raportor, este faptul că trebuie să aplicăm în mod corect directiva, în așa fel încât să existe o compensare a daunelor și prejudiciilor uh, în acest domeniu al concurenței. Și în acest sens, noi am insistat mereu asupra acestui fapt. Se propune astfel introducerea unor măsuri suplimentare pentru a favoriza instaurarea unor mecanisme de recurs uh, colectiv Uh, căi de atac colective. Și există mai multe observații care nu au fost preluate în amendamentele depuse de către raportor, însă cu siguranță raportorul uh, va uh, introduce uh, anumite amendamente în ceea ce privește uh, piața energiei, uh, comerțul electronic și cu siguranță avizul va fi astfel completat. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Doar câteva observații mai întâi. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului raportor, domnului Coferati, pentru o muncă atât de bună pe marginea acestui aviz. Am uh, colaborat cu echipa sa în trecut și am încredere că vom uh, reuși la momentul potrivit să ne facem uh, munca pe acest aviz, așa că doresc să-i urez o sănătoșire grabnică. După cum știți, avizul I3 pe, există și un aviz I3 pe acest subiect și cred că e momentul potrivit pentru noi să venim cu o țintă clară în ceea ce privește piața digitală unică. Și acest raport merge în această direcție. Va fi un pas uh, însemnat pentru că reprezintă o valoare adăugată. Uh. Aș dori să mă refer la câteva aspecte care sunt foarte importante în contextul uh, comisiei noastre și care se leagă de politicile de concurență. Mai întâi, să întărim rolul consumatorilor. Este foarte important să nu pierdem din vedere faptul că nevoile și comportamentul uh, consumatorilor se modifică constant într-un model digital și că politicile europene trebuie să servească tocmai consumatorilor, să poată să profite pe deplin de această piață. Cu toții știm că, de fapt, consumatorii sunt în miezul acestei pieței unice. Uh, pentru că aproape 56% din PIB-ul european este cheltuit în uh, piața digitală unică. Apoi, IMM-urile, antreprenorii, întreprinderile. Am constatat că nu sunt suficient de uh, pregnante în text. Și e clar că politica aceasta a concurenței trebuie să fie în sprijinul acestor întreprinderi. Și nu trebuie să pierdem din vedere că IMM-urile sunt coloana vertebrală a Uniunii Europene. Deci trebuie să punem accentul pe aceste IMM-uri, pentru că vrem să ne asigurăm că nu există uh, comportamente anticoncurențiale. Uh, care să vină și să îngrăuneze misiunea IMM-urilor și să le împiedice să inoveze sau să se extindă, să ia amploare. Și m-aș referi acum și la latura transfrontalieră. Este foarte important, mai ales la punctul 2 în uh, text, în momentul în care discutăm despre infrastructuri și dezvoltarea infrastructurilor, uh, trebuie să ne referim la astfel de proiecte în Uniunea Europeană și aș vrea să subliniez Uh, și promovarea guvernanței electronice, implementarea unor sisteme de e-guvernanță în toate statele membre, pentru a avea o monitorizare eficientă a diferitelor cazuri de uh, uh, infracțiuni în sectorul public sau privat și M-aș referi de asemenea și la neutralitatea internetului și deschiderea internetului. Raportorul se referă la acest lucru, la punctul 4. Și eu aș fi preferat mai degrabă să evotăm, evocăm principiul acesta al internetului neutru ca și o posibilitate de acces egal pentru toată lumea la internet. Apoi, concurența loială, uh, faptul că piața digitală trebuie să fie în serviciu și în slujba consumatorilor, iată câteva aspecte care mai trebuie accentuate în text. Și în ceea ce privește tranziția de la industria tradițională la uh, epoca digitală. e bine, industria, în mod clar, este uh, un element important și uh, politica de concurență reprezintă o posibilitate pentru această industrie de a se adapta unor schimbări rapide și de a asigura această tranziție de la latura tradițională la latura digitală. Și trebuie să vedem acest lucru și în conjuncție cu dezvoltarea internetului. E un proces complex. Și în final, în ceea ce privește Uniunea Energetică, condițiile principale pentru realizarea acestei Uniuni Energetice trebuie să fie mai întâi uh, o piață unică internă eficientă, garantată printr-o concurență loială. Acestea sunt punctele principale pe care aș fi dorit să le uh, subliniez în amendamentele mele, dar sunt convinsă că vom face eforturile necesare pentru a introduce aceste aceste lucruri în text la momentul și la locul potrivit și uh, aștept cu nerăbdare comentariile colegilor noștri. Mulțumesc! Um, anyone from the ECR speaking? Dorește uh, cineva să mai intervină din partea ECR? Sorry, Marcus. That's all. Marcus. Nu am lista raportorilor din umbră la mine, așa că vă rog să uh, îi avertizați în caz de nu sunt în sală să uh, poată participa la dezbatere. Ja, guten Morgen, Vicky. Dimineața. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru corecturile aduse. În raport este un punct esențial, foarte important pentru mine, dacă din motive strategice în UE uh, sprijinim economia, în primul rând este important ca acest lucru să se întâmple în uh, sectoarele strategice economice, nu în general. Și în al doilea rând trebuie să delimităm foarte bine condițiile cadru pentru a nu pune la dispoziție fonduri așa direct și ă, pentru ca întreprinderile să poată avea o șansă mult mai bună pe piața internă. Dreptul de proprietate intelectuală este și el o chestiune foarte importantă multe state membre, mai ales uh, Germania uh, are o legislație specifică în acest domeniu și este important să continuăm să apărăm drepturile de proprietate intelectuală. Colega mea a spus uh, mai înainte că în UE, dacă avem nevoie de actori la scară globală, pot să vă spun din experiențele Germaniei că puterea, forța economică a Germaniei se bazează pe IMM-uri. pentru că în uh, politicile economice este nevoie să se asigure uh, stabilitatea uh, cadrului economic pentru toate întreprinderile, nu doar pentru actorii mici. Acestea sunt observații esențiale care mă interesează în legătură cu raportul. Și în rest Consider că raportul de față, de principiu, este un document foarte reușit și felicitările mele raportorului. Thank you and sorry that you weren't on my list, but I really would... Mulțumesc, erați pe lista mea, dar vă rog încă o dată puteți să vă asigurați că toți raportorii din umbră sunt de față, pentru că altfel uh, e, destul, e o adevărată confuzie pe lista mea și nu știu cu cui anume trebuie să dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Știu că faceți cu toți o muncă extraordinară. Dacă nu mă șer, Caia Calas este raportor din umbră pentru ALDE. Da, mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca depusă la acest aviz. Eu cred că este foarte important să înțelegem ce anume lipsește Uh, despre ce e vorba când vorbim despre competiție, despre concurență. Uh, uh, asta nu se referă la protecția consumatorilor ci la, și a lucrătorilor, ci la protecția intereselor, pentru că de pentru protecția consumatorilor avem reguli ca atare. Deci alt, un alt regulament care se aplică. Deci aici n-ar trebui să vorbim despre în acest context al legislației de concurență, n-ar trebui să vorbim despre acest lucru. Uh, Apoi, există o diferență fundamentală despre ce este vorba de fapt. Investiții în economie ca atare sau o depășire a neajunsurilor de pe piață. Și legislația aceasta de, să ne, de concurență trebuie să ne permită să depășim neajunsurile dacă acestea apar pe piață. În acest sens putem utiliza această legislație pentru a ajuta economia. Iar ideea este că există anumite distorsionări pe piață acolo, dacă se intervine acolo unde nu este necesar, uh, spre exemplu prin ajutoare de stat. De aceea, aliniatul referitor la ajutoarele de stat ar trebui să fie modificat și să se țină seama de uh, legislația în vigoare. La articolul 3, de asemenea, am o întrebare. De fapt, la ce s-a referit raportorul aici? Am fi vrut să avem posibilitatea să-i punem această întrebare, dar să o întrebăm ulterior. Uh, revizuirea politicilor de concurență pentru a face față unor provocări induse de piața digitală, eu înțeleg asta, eu înțeleg că există provocări, Comisia trebuie să înțeleagă cum anume funcționează mai întâi această piață digitală și eventual vor avea anumite mecanisme de anchetă pentru a pune în capăt anumitor abuzuri care ar putea apăra, apărea. Însă politicile de concurență ca atare sunt pertinente, pot fi uh, utilizate. Apoi la articolul 4. Eva Pornovanova a menționat deja acest aspect, dar vreau să le văd și eu. Neutralitatea, neutralitatea internetului. Poate avem o problemă de traducere în versiunea italiană, poate lucrurile sunt bine redactate, însă în versiunea daneză nu e foarte clar ce și cum. Iată, acestea ar fi punctele principale pe care vreau să le subliniez și sunt gata să introduc amendamente uh, pe tema lor, însă aștept cu nerăbdare să cooperez și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Eu. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că mă puteți considera nebun puțin dacă încep să vă povestesc despre reuniunea pe care am avut-o la micul dejun astăzi dimineață despre lupta împotriva sărăciei, dar am avut o discuție legată mai ales de criza refugiaților din acest moment din Europa. Și acum, iată, ne discutăm politici de concurență. Și asta explică și amendamentul pe care l-am uh, înaintat pe aviz. Am discutat situația în Europa în ceea ce privește xenofobia, și nevoia de servicii sociale, de exemplu, de servicii de cazare pentru situații de urgență. Eu pot să vă spun că în țara mea am avut, în general, politici generoase în această privință, în privința cazării. Dar Comisia vrea acum să limităm numărul, procentul de uh, locuințe sociale din motive de concurență, pentru că se consideră că ajutoarele de stat uh, pentru uh, locuințe ar trebui să scadă și să fie cât mai liberă piața a locuințelor. Sunt acele persoane care vor fi recunoscute cu statutul de refugiat și au dreptul să primească o locuință. Dar ce se întâmplă în practică acum este că extrema dreaptă face uz de acest argument ca să spună oamenilor că, uite, refugiații vin și vă iau locuințele. Asta arată ce pot face, cum pot să influențeze regulile privind ajutoarele de stat, contextul. Și în comunicarea Comisiei și raportul anual al Comisiei pentru competiție, uh, consider eu că trebuie să uh, arate că există un echilibru serviciile publice sunt, public, sunt servicii tocmai pentru că sunt publice. Nu am să fac amendamente în ceea ce privește politicile sociale din țările de jos, să nu vă temeți din acest punct de vedere, dar vreau să vă amintesc de protocolul legat de eh, servicii și de interesele economice, pentru că toate acestea apar în raportul comisiei și eu unul am Apreciez foarte mult proiectul de raport care există deja și aștept cu nerăbdare dezbaterea amendamentelor. Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc uh, și să mulțumesc și raportorului pentru o prezentare foarte bună. Vreau să răspund la un punct pe care l-a ridicat doamna Caras în discuție și anume că ar fi vorba de concurență și nu de protecție socială sau de protecția consumatorilor. Îmi pare foarte rău, dar mie mi se pare că aceste lucruri se contrazic. Trebuie să ne uităm în jurul nostru și să vedem că acolo unde cel mai mare succes al legislației privind concurența Uh, este înregistrat în acele societăți în care funcționează foarte bine uh, drepturile la protecție socială și uh, protecția consumatorului. Deci sunt exact acele societăți care trăiesc la un nivel înalt din punct de vedere al protecției. Și este necesar să avem această vedere de ansamblu mai ales în perioada aceasta. Ori de câte ori vorbim despre piața unică, despre drepturile uh, și legi, legislația privind concurența, trebuie să ne gândim la aceste lucruri, pentru că succesul acestei uh, legislații de concurență, de fapt, este influențat de aspectul social. Mulțumesc! Îmi cer scuze. Văd că Andreea Schwab dorește să intervină pentru verzi. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-l felicit pe colegul Coferati pentru acest document excelent. În general, opinia noastră e pozitivă în privința politicei de concurență. Trebuie să ne gândim că politica de concurență, de fapt, nu este un scop în sine, ci vrea să vină să apere drepturile consumatorilor și întreprinderilor până la urma urmelor. Acolo se văd efectele directe pozitive la consumatori și în întreprinderile mici și mijlocii. În al doilea rând, trebuie să ne gândim că politica aceasta este și o politică de aplicare, o politică de implementare. Și de a, din acest punct de vedere, Comisia Europeană ne spune prea puțin. Deja se fac propuneri noi în același domeniu, fără să se verifice cum s-au pus în aplicare uh, legile deja existente. Și am o serie de exemple. Uh, în această privință. Ă, înțeleg că protecția colectivă joacă un rol important, dar trebuie să vedem, să așteptăm să vedem cum se ă, pune în aplicare directiva privind ă, drepturile la despăgubire. În orice caz vreau să-i mulțumesc doamnei Eva Panova, raportor din umbră, pentru faptul că a introdus o contribuție utilă. Mulțumesc! Da, mă gândesc și eu că concurența este uh, Uh, face parte din uh, piața internă, de fapt este liantul pieței unice, pentru că fără aceste politici nu am avea o piață unică. Concurența duce de multe ori la politici mai bune de pricing, la investiții mai bune și la o mai bună protecție a consumatorilor până la urmă. Deci este în interesul lor, uh, al consumatorilor, să aibă o concurență justă pe piață, mai ales în anumite sectoare unde vedem că scad piețele, cum se reduce numărul de actori de pe aceste piețe și rezultatul este că mm, au de suferit consumatorii. Bun, am putea să trecem la vot.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 So the first vote is... Deci, primul vot este legat de raportul privind îmbunătățirea uh, reglementării piețelor. Amendamentele 36, 44, 62 și 78 s-au retras de către ALDE și sunt preluate de raportor. Amendamentul 128. Cine este pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 129. Cine este pentru, Împotrivă? haideți să verificăm electronic. Okay. And there's one more positive here. Okay, where are we there? So that's rejected 20 to 50. Bun, deci avem 20 la 60, se respinge. Paragraful 1 din compromis, amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 1, cine este pentru, împotrivă, uh, pardon, amendamentul 11, spune doamna președinte. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, a, a fost adoptat. 133, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e caduc. 134, cine este pentru, cine se abține, se adoptă. 135 retras. Compromisul 2A, cine este pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. se adoptă cu 22 la 16. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. 20 138 se retrag. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26, cine este, este adoptat de raportor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă 142, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă 143 Verificăm electronic la 143. Se respinge 144, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, cine este pentru, împotrivă, se abține, se adoptă. 134 este preluat de, 34, ă, amendamentul 34 este preluat de raportor. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Se respinge amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Se respinge. Nu, verificăm electronic la 40. Verificăm electronic. passed. Compromise. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Împotrivă, abțin, uh, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. Cine este pentru? Împotrivă. 156 a devenit caduc. 158 votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă. Hai să verificăm. It's passed. Se adoptă 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 48 și 49. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Cincizeci unu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? La 51 verificăm din nou. Eu zic că s-a adoptat. Um, I didn't see the signal. Um, has 144 been passed or not? Okay, so 159 has fallen. 159 a devenit caduc, 160 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 162. Verificăm la 162 electronic. O 163 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 56 se adoptă. 164 devine caduc. 58. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și împreună cu 60. 61. Cine este pentru, se adoptă. 62 se respinge 63, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64. La 165 verificăm. 165. Se adoptă. 64. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 Haideți să verificăm. Past. Se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 67. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68. Cine este pentru, împotriva, abțineri, Verificăm electronic. Nu se adoptă. Compromisul 13 se adoptă 71, cine este pentru împotriva abțineri, nu-l adoptăm, 72, 73, se adoptă. 74. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 75. Cine este pentru, împotrivă, verificăm. Thanks. It's false. By two votes, those are checking A Compromise 14. Compromisul 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă 71. Cine este pentru, abțineri? Se adoptă 78. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă 79 se retrage, 80 cine este pentru, împotrivă, se adoptă 172, se adoptă 173, se adoptă 174, nu, verificăm la 173, 174 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 175 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 176 se respinge, 177 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 178 pentru abțineri se adoptă, 179 se adoptă compromisul 14A, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 82 se adoptă. 83 se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge 86 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 184, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 185, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 186, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 88, împotri, pentru, împotriva, se adoptă pentru compromisul 15, se adoptă 94, se adoptă 95, se adoptă 96, se respinge 97, verificăm la 97, se respinge 98, cine este pentru împotrivă, abțineri, Haideți să vedem din nou la 98. Se adoptă. 188 pentru împotrivă abțineri se adoptă 189 se adoptă 190 cine este împotrivă cred că se adoptă dar haideți să verificăm electronic la 190 se adoptă 191. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și aici. Se adoptă. 99. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 se adoptă. 103. Pentru împotriva abțineri se respinge 104 pentru împotrivă abțineri, se respinge 105, se respinge 107, se respinge 106, se adoptă 193 pentru împotrivă abțineri, se respinge 194 pentru împotriva abțineri, nu, 194 devine caduc, se corectează doamna președinte. 108 a devenit caduc pentru că am adoptat compromisul 12. 109. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, Vrem să verificăm la compromisul 17, vă rog. Se adoptă compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă 114 cine este pentru împotrivă abțineri se respinge 116 verificăm la 116 Se adoptă. O 196. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. 39. Compromisul 19 la aliniatul 32. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 120, pentru, împotriva, abțineri, se respinge 2. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă 121, se adoptă 122, se adoptă 123, se adoptă 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 3, se adoptă, 125 se adoptă, 126 pentru împotriva abțineri se respinge, 127 se adoptă, 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 se adoptă, 6 se adoptă, 7 pentru împotriva abțineri se respinge. Votăm pe întregul proiect de aviz. La pagina 18, amendamentul 99 a devenit caduc pentru că am adoptat 191. Deci se adoptă 191, nu 99. Mulțumesc foarte mult. Votăm pe întregul aviz amendat prin vot electronic pentru. Deschid votul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mai sunt două persoane. Mulțumesc. Deci se adoptă cu 22 pentru, 4 împotrivă, 12 abțineri. Acum o să sper că va ajunge în plenară. Da, acum cuvântul raportorului. Mulțumesc tuturor uh, pentru sprijinul arătat pentru acest uh, raport. Uh, am trecut prin ape tulburi pe durata discuțiilor, însă mă bucur că putem acum transmite un semnal puternic din partea Comisiei uh, IMCO. Cred că este important acum să insistăm ca raportul să fie votat în plenară, pentru că, din câte am înțeles, uh, nu va fi destul de ușor să o facem. Dar e oricum ceva foarte important. Dacă nu, cred că Uh, ne-am subminat propria comisie. Deci cred că e important ca toată lumea să îl susțină pentru a fi votat în plenară. Un comentariu la lista de vot. Ați zis uh, vot uh, pe marginea uh, proiectului de aviz, era proiect de raport. Uh, Aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces, tuturor raportorilor din uh, umbră, consilierilor, tuturor din partea grupurilor și, cum spuneam și uh, ieri, mai degrabă, uh, mai multe mulțumiri pentru Anne-Sophie și Cameron. So, thank you very much to everybody who's been involved. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în redactarea acestui uh, raport. Trecem la uh, raportul doamnei uh, Galpelt în legătură cu coordonarea politicilor în cadrul semestrului european, uh, punerea în aplicare a priorităților uh, pentru uh, anul 2015. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 2, cine este Amendamentul 8 la alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm. Respins. 15 pentru, împotrivă. Nu, compromisul 15 devine caduc. 16, cine este pentru, împotrivă abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă abțineri respins, 19 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 20 a devenit caduc, 21 pentru împotrivă. Verificăm. Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Nu, pare rău. 22 devine caduc, spune doamna președinte. Ba nu, își cer scuze din nou, doamna președinte. Votăm 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23. Cu amendament oral al doamnei Maria Grapini, care nu este aici. Amendamentul oral presupune eliminarea următoarelor cuvinte. is also concerned, that member state. Ar trebui să votăm și amendamentul oral care elimină aceste cuvinte. Dacă suntem de acord cu amendamentul oral, nu trebuie să votăm decât prima parte. Sunteți de acord cu amendamentul oral? Da? Bun. Haideți atunci să votăm. Amendamentul întregimea sa, cine este pentru, împotrivă, verificăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 25 uh, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se adoptă 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 35 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Verificăm 35. Respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 44 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog. Respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cea de-a doua parte pentru împotrivă abțineri respins. 49 pentru împotrivă abțineri se adoptă 50 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 51 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 52 cu amendament oral al doamnei Grapini, pentru, împotrivă abțineri respins, 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum votăm pe marginea uh, avizului în, în ansamblu său. Se adoptă cu 30 la 7 și două abțineri. Mulțumim! Ladies and gentlemen, we need to start the next bit of the agenda. Doamnelor și domnilor, trebuie să începem discuția pentru următorul uh, punct de pornire zi, pentru că trebuie să terminăm cel târziu până la ora 11.50 de minute, pentru că unul dintre oaspeții noștri va trebui să plece. Următorul punct de pe ordinea de zi este... Nu, eu o să schimb titlul, spre doamna președinte. Pentru că pur și simplu nu pot să suport aspectele negative uh, a ceea ce se numește costurile neimplicării Europei. Deci următorul um, punct este o prezentare a urmărilor studiului făcut pe marginea beneficiilor cooperării de pe piața unică. Deci beneficiile cooperării pentru piața unică. Puteți sugera și alte titluri, dacă doriți. Cu toții vă amintiți probabil de uh, momentul în care am primit acest studiu anul trecut și de marele interes pe care acesta l-a declanșat. Am văzut exact unde am putea acționa pentru a adânci piața unică și am văzut care ar putea fi implicațiile pieței unice. Ni se va prezenta acum un uh, alt uh, raport al unui serviciu intern al Parlamentului. Ne bucurăm însă să fie alături de noi și domnul Joe Dan, director uh, al unității de uh, evaluare. Mulțumim foarte mult și lui Malcolm Harbour, uh, fostul președinte al acestei comisii, în mandatul anterior, și domnul Dalman pentru că a venit să discute aceste subiecte alături de noi. Din păcate, unii dintre membrii noștri a trebuit să plece la întâlnirile altei comisii care se desfășoară în paralel. Însă asta nu sugerează în niciun fel faptul că ei nu privesc uh, uh, cu uh, interes acest subiect. Cu siguranță vor monitoriza discuția noastră îndeaproape. Dau acum cuvântul domnului Joe Dan pentru a ne prezenta propriile sale opinii, nu ale noastre, spune doamna președinte. În schimb, opiniile dânsului ar putea deveni și ale noastre după aceea. Mulțumesc, doamnă președinte. E întotdeauna o mare plăcere și un privilegiu pentru mine să mă întorc în cadrul Comisiei INCO. Vă lăsa pe Jack și pe Malcolm să se refere la majoritatea conținutului, însă vreau să vă reamintesc că, că Uh, Serviciul de Cercetare al Parlamentului uh, a fost rugat de către această comisie să continue, să facă o cartografiere a acestor uh, proiecte. Îl aveți aici și pot să vă spun că estimările beneficiilor anuale se ridică la 1,6 trilioane de euro dintr-un PIB de 13 trilioane. Din aceste 1,6 trilioane, cel puțin un trilion corespunde uh, pieței uh, interne. Estimările noastre sunt de 415 miliarde pentru piața unică digitală și 615 pentru servicii și uh, bunuri, precum și pentru restul pieței interne. În mod firesc, coordonatorii IMCO au solicitat informații pentru a vedea cum putem uh, obține această plus valoare europeană. Am stabilit un grup de experți uh, care au inclus uh, un fost director al DigiMarkt, pe profesorul Fabrizio Coricelli de la Paris, care a fost autorul studiului făcut uh, independent de către noi, dacă care a dus uh, explicații uh, legate de uh, plusvaloarea integrării europene și am putut folosi acest studiu și pentru studiul nostru legat de piața internă și, bineînțeles, uh, totul se datorează și lui Malcolm, pe care îl știți prea bine. Am avut mai multe întâlniri pline de entuziasm, care poate nu se regăsesc în proiectul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Aveți trei documente în față, o introducere foarte scurtă, un document, uh, câte un document apoi din partea principalilor experți uh, din uh, grup, pe care le vom discuta astăzi. Vă vom prezenta și rezultatele raportului nostru dumneavoastră Comisiei, de îndată ce este fezabil după această prezentare. Aș putea acum să dau cuvântul colegul meu, Malcolm. Ne puteți reaminti acele cifre, beneficiile, spune doamna președinte? Puteți spune din nou acea cifră frumoasă. Da, estimă marea noastră totală este de 1,6 trilioane, din care un trilion corespunde uh, pieței unice, poate chiar și mai mult, 1,2 uh, trilioane dacă includem și energia care este piața pieței interne. Mă gândeam la un trilion uh, pentru competențele Comisiei IMCO, să zicem. Un trilion, spune doamna președinte, să reținem această cifră. Cine uh, urmează acum, Jack sau Malcolm? Malcolm, bun venit! Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, foarte mult Comisiei pentru că mi-a dat această ocazie fantastică de a mă pleca pentru multe ore asupra acestor uh, discuții dinamice legate de piața internică. Câtă vreme uh, ocupam funcția dumneavoastră, n-am prea avut vreme să mă ocup de astfel de subiecte. Deci vă mulțumesc foarte mult! Pe măsură ce am lucrat la uh, acest document, mi-am dat seama cât de mult a făcut această comisie pe durata mandatului meu, dar și înainte, că am fost timp de 10 ani membru al Parlamentului, îmi dau seama cât de mult a contribuit, să spunem, și Evelyn Gebhardt la tot acest demers și cât de mult am reușit noi să facem pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice. Eu am părăsit Parlamentul și pot să vă spun că încă suntem frustrați de faptul că nu ajungem la potențialul adevărat pe care îl avem. Am tot auzit uh, despre potențial în uh, termeni monetari, am înțeles uh, care ar fi costul neimplicării Europei și am înțeles și că dumneavoastră ați dori să dați un alt titlu acestui aspect, însă pot să spun că uh, Um, trebuie să vedem cum putem face să funcționeze mai bine această piață internă unică. Ar trebui să ne activăm discuțiile în ceea ce privește piața unică digitală, însă cred că este uh, foarte important și să nu permitem um, unui entuziasm masiv să ne îndepărteze de la um, adevărul că odată ce avem uh, temelia pieței care funcționează bine și odată ce avem recunoașterea reciprocă, Uh, odată ce avem uh, un acces liber pentru bunuri și servicii uh, pe piața unică, așa cum am promis prin legi, până nu obținem protecție pentru consumatori, cum am promis că vom face, și până nu funcționează și piața unică a achizițiilor publice în conformitate cu anumite legi care trebuie redactate, nu am rezolvat definitiv problema. Pot să vă spun că în ceea ce privește piața unică digitală, uh, a fost interesant uh, să vedem care sunt discrepanțele de prețuri între bunuri și servicii care nu sunt uh, digitale. Ele au existat pe piață de la început, Știm că au existat anumite excepții cu caracter de îndepărtare a blocajelor încă în anii 80-90, dar încă ne dorim să obținem cele mai bune uh, servicii pe piața internă. Uh, digitalizarea, practic, uh, ne demonstrează că trebuie să luăm măsuri politice pentru a ne asigura că piața unică funcționează mai bine. Deci puteți vedea că nu avem o soluție perfectă printr-o lege impecabilă. Noi putem doar uh, să facem uh, uh, anumite recomandări. Colegul meu, Jack Pelton, vă va da mai multe uh, detalii. Eu sunt încântat că am uh, reușit să lucrez cu el și acum, așa cum am făcut-o de-a lungul uh, timpului. Pot să spun că el a studiat mai îndeaproape această problemă. Însă pot să vă spun că perspectiva noastră e că trebuie să găsim o cale prin care uh, să exploatăm la maximum valoarea acestui uh, uh, proiect al nostru, piața unică. Această piață trebuie să funcționeze până la urmă foarte, foarte bine. Iar una dintre probleme e una care se regăsește la nivel ministerial în statele membre. Există domenii în care uh, statele membre își doresc să se îndepărteze de angajamentele asumate pentru piața unică și din diverse motive. Poate că statele membre consideră că aceste motive sunt uh, justificate, însă ele nu sunt niciodată discutate. Există probleme structurale, mai ales în ceea ce privește uh, uh serviciile. Evelyn Gepper a fost uh, raportor pe acest uh, subiect uh, și pot să spun că în ceea ce privește serviciile, statele membre încă mai introduc obstacole care nu au fost discutate așa cum trebuie, documentate așa cum trebuie și practic permitem existența acestui proces de eroziune a acestui mare bun pe care noi l-am creat. Ar trebui să ne gândim la piața unică ca la uh, uh, o activă prețioasă pe care o deținem cu toții, la comun. Și uh, astfel e în interesul nostru să o facem să funcționeze mai bine. Nu este deloc în interesul nostru ca membri individuali ai comunității noastre uh, să închidă uși uh, uh în această clădire minunată care uh, astfel ar putea funcționa mai puțin eficient și ar putea să-i frustreze pe locuitorii acestei uh, clădiri, pe cei care ar trebui să beneficieze de pe urma urma acesteia. Și aici mă refer la noi toți. Trebuie să ne gândim uh, cum putem uh, să prezentăm această prezentare politică și, uh, uh, și cum putem să obținem leadership-ul politic de care este nevoie. Aceste lucruri le putem regăsi în recomandările studiului nostru. E clar că măsurile trebuie să fie însoțite și de uh, o atitudine de leadership politic. În ultimii cinci ani uh, am încercat uh, să obținem o mai bună integrare a performanței pieței unice în semestrul european, pentru ca această piață să fie văzută ca și criteriu al performanței economice. N-am uh, reușit să facem prea multe progrese. Prin urmare, cerem să se reia în calcul această perspectivă. Trebuie să analizăm starea pieței unice așa cum este ea astăzi. Prin urmare, chestiunile care țin de cifre, de exemplu, de numărul procedurilor de uh, încălcare, uh, părea mea că nu sunt uh, suficiente asemenea proceduri de încălcare și aici există deficiențe în procesul de monitorizare. Însă dacă lucrăm mai bine, numărul solicitărilor statelor membre de a se îndepărta de la aceste obligații ale pieței unice ar putea să ne dea o indicație legată de cei care nu susțin această inițiativă de a face lucrurile să funcționeze mai bine. Însă pot să vă spun că ne-am bucurat de sprijin de la cel mai înalt nivel uh, al guvernanței. Ori asta înseamnă să ajungem și la nivelul Consiliului European, pentru că uh, dacă schimbăm semestrul, lucrurile n-ar funcționa bine. Indicatorii semestrului însă sunt uh, văzuți ca niște indicatori de politică foarte importanți de către uh, miniștri de competitivitate uh, sau miniștri uh, responsabili de uh, piața internă sau de către prim-miniștri. Pot vorbi despre toate aceste criterii, este, uh, asta nu înseamnă că vom face și progrese. Deci trebuie să existe mai întâi un leadership politic. Potențialul a fost identificat uh, prin studiile pe care le-a comandat uh, Parlamentul European. Uh, iar acest potențial de uh, un uh, trilion de euro ar trebui să fie uh, un motiv pentru ca miniștrii să poarte discuții pe acest subiect. Această creștere economică, această bunăstare, această protecție totală a consumatorilor, această abilitate a companiilor de a avea acces la piața unică uh, sunt elemente care merită mai multă vizibilitate. Deci ceea ce spunem noi este că această uh, activitate trebuie să se bucure de un sprijin la cel mai înalt uh, nivel. Iar aici există o legătură și cu faptul că chestiune care țin de piața internă au nevoie de o mai mare vizibilitate la nivel ministerial. Noi credem că competitivitatea și Consiliul de Com- pentru Competitivitate Uh, au uh, diluat uh, esența pieței unice, pentru că chestiunile care țin de piața unică sunt învelite în tot felul de concepte vagi legate de ceea ce înseamnă competitivitatea. Eu înțeleg că consumatorii sunt abordați separat, deși marele avantaj al, acestei, al, acest, al acestei instituții, a Parlamentului, este că aduce la oaltă piața unică și consumatorii. Practic, uh, miniștrii uh, de la nivel național care și-ar putea asuma răspunderea și în Consiliu trebuie identificați. Ori aceasta este o sarcină politică majoră, de aceea și punem accent pe ea. Și avem mai multe recomandări care merg în acest sens și care ar putea ajuta la acest proces. Trebuie așadar să cimentăm fundația pieței uh, uh, unice, pentru că este un uh, bun prețios care este apreciat de toată lumea și nu trebuie luat ca atare. Cu excepția cazului în care ar putea exista anumite circunstanțe specifice pe care le-am putea înțelege cu toții. Și întregul sistem este compatibil și cu piața digitală unică, pentru că dacă nu reușim acest lucru, atunci nu vom fi în măsură să avem o piață internă care să funcționeze. Deci, avem niște provocări, cum ar fi, spre exemplu, energia, care trebuie să fie de asemenea acoperită aici. Bun, acum eu sunt extrem de convins că aceste elemente sunt interdependente și Uh, am avut, am avut întâlniri foarte interesante, foarte, cu discuții aprinse, însă provocarea cea mai mare pentru dumneavoastră este ca uh, aceste decizii pe care le luați pe seama acestei piețe unice să fie aplicabile peste tot și să putem să evaluăm în mod corect activele de care dispunem. Și asta e vorba de o provocare, provocare și în materie de comunicare. Am putea să cizelăm anumite aspecte, însă E clar că e nevoie de o adevărată perspectivă. Uh, uh, trebuie să avem posibilitatea să conlucrăm și să cizelăm această strategie politică. Acestea sunt recomandările pe care le facem către dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Malcolm, thank you for your passion. Um... Mulțumesc foarte mult pentru pasiunea dumneavoastră și vreau să mai adaug ceva înainte de a continua aceste dezbateri. Ce s-a întâmplat ieri și a apărut și în ziare este că una dintre cele mai mari întreprinderi pur și simplu a păcălit pe toată lumea în ceea ce privește standardele pieței unice. Deci orice uh, cumpărătură pe care o fac consumatorii ar putea fi pusă astfel sub semnul întrebării și e deplorabil așa ceva. E vorba de bunuri. Bunuri asupra cărora ne-am fixat anumite uh, standarde. Dacă întreprinderile nu au încredere în aceste standarde, dacă nu au, le respectă, atunci întreaga încredere a consumatorilor uh, se duce de râpă. Uh, deci, îmi pare foarte rău. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește faptul că trebuie să ne asigurăm că piața internă funcționează în materie de servicii, de piață digitală și așa mai departe. În același timp, trebuie, în mod foarte urgent, să avem niște anchete foarte uh, detaliate pentru a ști exact uh, ce se întâmplă cu industria în momentul de față. Și uh, știu că de multă vreme Comisia Envi a uh, vrut să aibă mai mult control asupra acestor indicatori pentru că a existat o prea mare încredere față de felul în care s-au stabilit aceste standarde până în uh, prezent. Eu dacă aș fi consumator acum și aș zice, da, bun, am fost înșelat în ceea ce privește standardele mașinii pe care am cumpărat-o, mi-aș pune întrebarea, bun, uh, oare nu cumva și alte produse de fapt nu respectă standardele fixate? Eu cred că n-ar fi rău să avem o rezoluție în acest sens care să fie votată uh, în uh, următoarea ședință plenară, eventual secretariatul dacă ar putea să, uh, să susțină această idee și să vedem și cu raportorii din, cu coordonatorii. Însă eu sunt de părere că dacă mă așteptam luni de zile până să reacționăm, ar fi un termen mult prea lung, pentru că e vorba de încredere. E clar că avem nevoie de o piață internă foarte robustă, foarte puternică, iar pentru asta trebuie să luăm uh, uh, măsurile necesare. De aceea mi se pare atât de incredibilă o astfel de situație. Bun, în fine, asta era așa, ca să alimentăm conversația. Jack. Mulțumesc, doamna președinte. De ce uh, s-a descoperit această schemă în Statele Unite ale Americii. Deci a existat amenințare acolo. De ce s-a descoperit acolo acest tip de comportament? Aș vrea să mai adaug câteva elemente pentru a fi cât mai concret cu putință. Și, într-adevăr, da, ați vorbit despre pasiune și avânt în această dezbatere și uh, e adevărat că Malcolm e foarte pasionat. În schimburile de opinii pe care le-am avut între noi, am vorbit despre mult mai multe lucruri decât uh, documentul destul de scurt pe care l-ați primit dumneavoastră, pentru că, da, e clar, nu putem să vă, vă înaintăm sute de pagini, ci trebuie un document concis. Uh, dar e nevoie de măsuri concrete, însă nu trebuie să ne împiedicăm de detalii, pentru că detaliile întotdeauna putem face liste întregi de detalii și de chestii mărunte, de nimicuri, dar uh, nu despre asta este vorba, ci despre optimizarea unui sistem în așa fel încât acesta să se înscrie într-un context mai larg. Și una dintre idei ar fi atitudinea statelor membre. Poate că dacă instanțele europene ar pune accentul pe atitudinea statelor membre, lucrurile s-ar schimba. În cele câteva pagini pe care le-am redactat și pe care le aveți acum, uh, vorbim despre atitudinea statelor membre, care este un element crucial, foarte important. Există vreun stat membru care în mod sistematic să inspecteze cum anume uh, aplică și uh, face în așa fel încât piața unică să funcționeze în țara sa? Există state membre care să fie la curent de anumite distorsiuni pe care le creează și sunt gata să le justifice? Există vreun mecanism european care să ne permită să depășim astfel de justificări? Eu pot să vin cu justificări imense, nu? Nesfârșite. Uh, dar care reprezintă și niște distorsiuni imense pe piața unică. Deci e nevoie de mecanisme pentru a depăși aceste situații. Și de multe ori există scuze, da, păi, uh, uh, pentru siguranță, pentru climă, pentru uh, X, pentru Y, însă distorsiunile care se induc sunt foarte serioase. Și aș vrea să mă mai refer și la alte aspecte, cel puțin ca să fim concreți. Piața unică digitală a fost deja lansată. Bun, a fost lansată deja de 4-5 ani de zile, noi ceva nou neașteptat. Dar acum începem să înțelegem cât de complicat e. Piața internă și legislația și libertățile aferente, piața, uh, legea pri, uh, privată, protecția datelor personale și așa mai departe. Doar cu voință politică și cu leadership politic am uh, reușit să ajungem la un sistem coerent și nu să permitem fiecărui lobby să vină să-și impună punctul de vedere și să pună accente pe detalii mărunte. Doar așa vom depăși nivelul acesta strict tehnic și să ajungem la un ansamblu coerent. Apoi, Apoi, în ceea ce privește geoblocking, colegii mei au dreptate. există un număr mare de interese care, de fapt, sunt uh, concurențele, uh, în concurență unele de altele. Noastră aveți leadership. Luați o hotărâre. Bun, pentru noi e simplu. După o oră, după ce discutăm noastră o oră, ne-a spălat pe mâini și am plecat. Dar noi avem argumente în sensul că e nevoie ca, v, ca uh, instanțele de decizie la nivelul cel mai înalt să se ocupe de piața unică. Pentru că trebuie ca să ne asigurăm că aceasta e ceva concret și depășim astfel diversele interese în joc. E dificil, e drept. În 2005, mulți au uitat, dar Consiliul European de atunci a făcut o declarație vorbind despre politicile europene în materie de energie. Era înainte de tratatul de la Lisabona. Din punct de vedere juridic, nici măcar nu era posibil să ai așa ceva în Europa, politici pentru energie. Consiliul European ar, a promovat, a promovat uh, această idee de o uh, Uniune Energetică și a fost dificultăți pentru anumite state membre. Însă până la urmă s-au convins că există beneficii și e clar că există și anumite efecte colaterale pe alte politici. Da, sunt și aspecte care nu pot fi făcute sau pot fi făcute, dar mai încet, mai treptat. Însă, există și rețele la nivel industrial, mai, spre exemplu la nivel de căi ferate, care sunt pur și simplu subestimate în ceea ce privește adevăratul lor potențial. E complicat, dar nu înseamnă că dacă e complicat nu trebuie să fie și realizat. Potențialul există. Dacă infrastructurile sunt la înălțime, sunt combinate cu uh, elemente de piață internă, am putea să, să economisim 500 de miliarde de euro. E o, e o, o oportunitate fantastică noi am putea să, să, să, să beneficiem într-adevăr de întregul potențial. O mai bună legiferare, o mai bună legiferare Uh, n-ar trebui, deși așa se întâmplă de multe ori prea des, um, ca să fie o, o, o tentativă de dereglementare uh, de a pune capăt anumite elemente de protecție socială sau de uh, bunăstare și așa mai departe. A existat un raport noractiv acum câteva săptămâni și Secretariatul General ne-a con, con, comandat acest raport, care demonstra în mod foarte clar că intenția aceasta de mai bună legiferare e frumoasă, dar nu e neapărat și foarte benefică. Uh, e nevoie de reglementare într-o piață. Însă reglementarea trebuie să se facă în modul cel mai bun cu putință, în așa fel încât să putem maximiza beneficiile. Acum, un, una e să, ceea ce se întâmplă aici la Bruxelles și în floare, e că ideea aceasta de mai bună reglementare uh, uită restul. Uităm că uneori lucrurile sunt dificile. De ce nu țintim 5-6 forme de proastă reglementare? Domenii în care regulamentele nu sunt bune și atunci trebuie abrogate. Dar subiectul e tabu aici la Bruxelles. Apoi, a existat și o anchetă, un sondaj acum câțiva ani de zile în care se întrebau IMM-urile, se punea întrebarea IMM-urilor, ce înseamnă o mai bună reglementare? Uh, veți fi destul de surprinși de răspunsuri. Ar trebui să ne uităm, evident, la beneficiile uh, în joc. Dacă, eventual, costurile implicate uh, merită pentru beneficiile pe care scontăm să le obținem. Deci să cântărim și argumentele pentru și contra și să vedem cum putem îmbunătăți aceste beneficii. Eu aș fi mai mult decât încântat să revin în acest Parlament și să că Există un număr întreg de aspecte la care oamenii nu se uită. Apoi, diferite alternative, soluții alternative. Ar trebui să ne gândim și la felul în care fosta piață internă funcționa. Lumea s-a schimbat, digitalizare, globalizare, mondializare, noi modele de business. Totul a evoluat extrem de repede și, în consecință, în mare parte din cazuri, s-ar putea să avem nevoie de un tip foarte diferit de reglementare și de piață. O economie socială a, a, în, de, în care există o partajare a bunurilor, iată un concept nou dar în statele membre există uh, uh, regulamente foarte diferite pe această temă, fie pentru a interzice total, fie pentru a autoriza, fie undeva la mijloc. Dar acest model se va uh, răspândi foarte repede, de aceea trebuie noi pentru piața internă să găsim un echilibru, un echilibru pentru acele domenii în care s-a uitat de reglementare cu totul și acele domenii în care există suprareglementare. Apoi există modele de business care ar putea fi în beneficiul consumatorului și care, evident, le consideră a fi o adevărată oportunitate, o șansă și care sunt uh, pur și simplu neglijate sau incorrect reglementate. Deci noi trebuie să ne uităm spre viitor, dar trebuie să ne uităm și în urmă și să vedem ce am putea modifica pentru a face mai bine. Five years, it's in the Treaty de 25 de ani de la tratatul de la Maastricht, cadrul este realizat, dar piața unică în sine încă nu a fost realizată. Și mai avem și problema dependenței totale de capitalul bancar. Uh, brevetul unitar nu este nici el pe deplin unitar. Și sunt o serie de mici capcane uh, care împiedică unele state să se alăture sistemului. Și pot să vă spun uh, care este părerea mea personală. Este mult mai important să existe un brevet unitar care să fie și ieftin decât ce a propus Comisia în ultimii 10 ani. Aceasta este esența piețelor integrate. Odată ce funcționează sistemul acesta de brevetare, atunci este mult mai simplu să-l protejezi. Comportamentul statelor membre. De multe ori, statele membre împiedică fie că vor, fie că nu vor, uh, împiedică uh, evoluția pieței interne. De ce au statele membre analize de impact în ceea ce privește piața unică? Pentru că încearcă să găsească posibilități să demonstreze parlamentarilor uh, naționali ceea ce până acum nu au reușit să înțeleagă. Sunt 22 de state UE eh, aproximativ care au uh, această analiză a impactului la modul teoretic, dar numai 5 sau 6 o aplică cu seriozitate autoritățile de reglementare au și ele un interes deosebit uh, la nivel național, nu atât de mult la nivelul pieței interne. Și este important să nu centralizăm totul, dar să avem o, un model uh, centralizat care să nu fie condus de interesele naționale. Este o listă lungă de probleme. Și zic eu că poate nu este luată în serios. Și am să uh, închei cu un element care necesită și el atenție. Este nevoie de legitimitate pentru a se accepta piața internă și sunt probleme legate de acest punct. Au fost probleme în ultimii 10-15 ani și mă uit către raportorul care s-a ocupat de directiva servicii. Ca să vă dau așa doar un exemplu. În 2004-2006 a fost o discuție foarte aprinsă legată de directiva servicii, dar în ziua de azi cine mai vorbește despre directiva aceasta? Sunt unele elemente care încă creează rezistență și chiar lipsă de bunăvoință în unele ONG-uri. Sunt 4-5 sectoare, horticultura, sectorul construcțiilor, turismul și încă vreo două Uh, transporturile rutiere, unde o, lucrătorii puțin calificați au uh, venituri care variază dramatic. În unele state, acele um, sindicatele sunt prezente doar în acele sectoare. Multe alte sectoare nici n-au sindicate. și în unele țări acești lucrători câștigă jumătate din cât obișnuiau să câștige acum 10 ani. Și se văd aceste lucruri. Nu asta este piața internă uh, în aceste sectoare, în horticultură, în construcții, în sectorul uh, procesator de carne. Sunt abuzuri care duc la situații absolut stupide pe care nu trebuie să le acceptăm. Nu asta, nu pentru asta pledează piața internă. Așadar, această problemă a legitimității la bază eh, presupune un, o argumentație solidă. și sunt uh, motive solide economice pentru care uh, noi cei trei aici pledăm pentru piața internă. Dar sunt și unele chestiuni care rămân foarte problematice și ar trebui să le rezolvăm. Am să deschid uh, runda de intervenții, dar stăteam aici și mă gândeam că și eu aș putea să spun același lucruri pe care tocmai le-a spus dumneavoastră și le spunem de atât de multe ori în uh, Regatul Unit uh, s-a făcut un studiu legat de întreprinderile mici și 75% din aceste întreprinderi spuneau că nu văd care este valoarea adăugată în a rămâne în 75% au spus că uh, văd valoarea adăugată, dar restul au spus că nu văd de ce ar rămâne în UE. Deci, după aia venim la comisie și spunem, iată, am depistat aceste probleme, trebuie să facem ceva, avem nevoie de un avânt care să, să vină nu doar din partea Parlamentului, Evelyn, Dan, Ana Maria, Dieter și Nicola. Și Catherine intervine. Evelyn, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile interesante. M-am bucurat, bineînțeles, să îmi revăd uh, raportorul din umbră Uh, pe raportul legat de directiva servicii. Ne-am certat tare mult atunci, la momentul respectiv, dar până la urmă am ajuns la un consens și a ieșit ceva bun din dezbaterea noastră. Eu cred că Mario Monti, într-una dintre multele dezbateri, a spus că piața internă nu e sexy, dar trebuie să o facem să arate sexy. și domnul Veltmans a pus această întrebare dacă vrem să ne adâncim în detalii sau să trasăm o direcție mare, să trasăm liniile directoare mari care să reprezinte o viziune, acesta este cuvint, cuvântul pe care l-aș propune eu, să nu ne pierdem în uh, amănunte, ci să vedem ce vrem să atingem de fapt și care este direcția de urmat. Și Malcolm, când era președintele acestei comisii, asta a făcut, a încercat să avem o abordare holistică, nu numai în ceea ce privește piața internă, concurența, sectorul economic, ci să se creeze viziunea pentru o piață a cetățenilor. Să pornim de la, de, la oamenii care au nevoie de această piață și ce așteaptă ei de la Uniunea Europeană. Eu cred că aceasta este abordarea corectă și, dacă înțeleg eu bine, aceasta este abordarea și <laughs> urmărită în raport. Am citit rapid raportul, e adevărat, nu l-am studiat în detaliu. Mă mai gândesc și la faptul că sunt unele subiecte pe care deja trebuie să le abordăm și, din nou, nu trebuie să ne pierdem în detalii, ci să concretizăm aceste subiecte. Eu consider că sunt câteva puncte care ar trebui analizate mai uh, îndeaproape și anume cum putem să ajutăm IMM-urile să se uh, integreze pe această piață unică, să facem în așa fel încât încrederea cetățenilor și consumatorilor să nu aibă de suferit. Ea se leagă foarte mult și de piața digitală, de comerțul pe internet. Este o chestiune foarte importantă și o altă întrebare importantă este cum utilizăm informațiile, datele pe care le avem deja despre sectorul economic și cum le prezentăm publicului și uh, vorbim despre punctele unice de contact, despre directiva servicii, uh, păi întreprinzătorii nici nu știu că există aceste lucruri. Uh, sunt puncte de mm, inovație în directiva servicii care sunt necunoscute oamenilor nu sunt utilizate instrumentele de acolo pentru că nici nu se știe că ele există. Deci este important să ne asigurăm că oamenii uh, la, la, beneficiază de aceste informații. Și că nu se adaugă doar în mod nejustificat uh, poveri în ceea ce privește circulația serviciilor în UE. Nu vreau acum să mă întind prea mult, dar mai este și problema uh, economiei, azi, economiei uh, subterane, economiei gri trebuie să era vorba despre economia partajată, îmi cer scuze, și trebuie să vedem cum putem să abordăm și problema legată de acest domeniu. O să mă mai refer la o chestiune. Ă, economia colaborativă sau participativă Comisia Europeană nu mai vorbește despre sharing economic, ci numai despre colab- co- economia colaborativă. Dar această parte este numai o parte mică din ceea ce numim sharing economy. Sharing economy e, cuprinde și activitatea din universități și multe alte domenii. Avem o parte mare din această economie, care nu ține doar de economia de colaborare între oameni, ci de prestarea concretă de servicii în hotelărie, în transporturile de taxi și așa mai departe. Unde se pune problema oferirii de servicii. Trebuie să abordăm și această problemă. Și zic eu că poate că trebuie să ne aplicăm acestui, asupra acestui subiect, să nu permitem să se amestece termenii, pentru că s-ar aduce, s-ar ajunge la uh, probleme care să nu permită să primim răspunsurile potrivite la întrebările noastre. Mulțumesc! Înainte de următorul vorbitor, am fost informată că Comisia ENVI discută astăzi despre cum să reacționeze la procesul de încălcare a standardelor în sectorul apă sectorul automobilelor și trebuie să discutăm la punctul diverse, trebuie să discutăm și noi în comisia noastră eh, chestiunea aceasta. O să abordăm subiectul imediat ce de, uh, eh, finalizăm dezbaterea de acum și rog coordonatorii să se gândească la acest subiect ca să putem discuta măcar cu coordonatorii înainte să plecăm după sesiunea de azi dimineață pentru că trebuie să semnăm uh, rezoluția comună astăzi. Îmi cer scuze că am întrerupt dezbaterea, dar mi s-a părut o informație importantă. And, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că uh, vorbitorilor că au uh, venit. Sunt încântat să-l văd mai ales pe Malcolm. Îl primim întotdeauna bine la Bruxelles, însă cred că acum Uh, face treabă mult mai bună în West Midlands, regiunea de unde vin și eu, este chiar numit domnul piața internă acolo. Uh, Malcolm a adus în discuție câteva subiecte importante care sublinează importanța raportului pe care tocmai l-am votat în legătură cu mai bună reglementare și care sublinează niște aspecte și uh, în legătură cu identificarea unor uh, încălcări uh, și așa mai departe. Deci chiar se văd beneficiile unei bune funcționări ale pieței interne. Prin urmare, comentariile pe care le-am auzit sublinează importanța ca această comisie să parcurgă acest uh, proces sugerat de Malcolm. Ar trebui să ne ocupăm și barierele, de barierele netarifare de pe piața internă. Chiar eu mă voi ocupa de acest subiect, deci uh, uh, trebuie să abordăm tot felul de astfel de teme. Statele membre au tendința să creadă că pot să facă ce vor cu piața internă, deși nu o dețin. Prin urmare, cum am putea să demonstrăm statele membre că ar putea avea beneficii de pe piața uh, internică câtă vreme uh, cumva le încălcăm uh, capacitatea de a acționa așa cum își doresc? Pentru că atunci când acționează, practic statele membre nu fac altceva decât să pună obstacole pe piața internă. Cum putem deci să demonstrăm statelor membre că e ceva ce ar putea să le aducă beneficii pe termen lung? Cred că dacă ar fi să luăm aici în calcul comentariile celui de-al doilea vorbitor, e clar că ele oferă o cheie de interpretare. Uh, am putea să ne gândim puțin la libertatea de uh, Uh, circulația lucrătorilor și a persoanelor cu înaltă calificare. E clar că statele membre au avut de beneficiat de pe urma acestei libere circulații. Asta se poate întâmpla și cu serviciile. Uh, cred că mulți din Regatul Unit acum sunt pregătiți uh, însă să dea înapoi de la aceste beneficii, să se îndepărteze de ele. Uh, însă trebuie să le spunem că piața internă are ceva și pentru ei, pentru că atunci când vorbim despre beneficii despre uh, un, tri, de un, un trilion de euro, nu spune multe unui uh, lucrător în siderurgie care și-a pierdut locul de muncă sau o parte consistentă din venituri. Deci cred că trebuie să spunem oamenilor că și ei sunt consumatori pe piața internă, după care trebuie să-i convingem că piața internă le aduce beneficii în calitate de consumator, pentru că deocamdată se confruntă cu competiție, cu concurență din, piața, din partea pieței interne. Prin urmare, trebuie să gândească că, în calitate de consumator, ar putea avea și beneficii. În ultimele săptămâni am tot uh, încercat să discutăm uh, despre acest subiect. Uh, atunci când există o geoblocadă, practic nu se poate beneficia de pe urma pieței interne. Putem vorbi și despre pariurile online sau despre economia împărtășită. Uh, mai ales în ceea ce privește uh, pariurile, acestea sunt uneori ilegale, în anumite state pot fi amendate dacă nu cunoști prevederile și așa mai departe. Întrebarea mea autentică, adevărată, este cum putem să aducem în loc aceste aspecte, pentru că pentru mulți lucrători, mai ales pe cei cu calificare redusă, piața internă reprezintă o amenințare pentru modul lor de viață. Uh, iar pe de altă parte, ca și pe de altă parte, pe de cealaltă parte a globalizării, ca și consumator ai, ca, ca și consumator ai uh, o paletă mai largă de opțiuni la prețuri mult mai mici. Deci aș vrea să văd care sunt comentariile dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Mulțumesc. Ana Maria. Mulțumesc, Malcolm. Bine ai revenit. Știi foarte bine că îți împărtășesc uh, viziunea în legătură cu uh, comerțul liber și cu libera circulație din Europeană, însă îți împărtășesc și frustrarea. Deja de ani de zile tot spunem aceleași lucruri și nu cred că uh, e vreun cuvânt din cele pe care le-ați menționat cu care eu să nu fiu la rândul meu de acord. Însă eu n-aș avea autoritatea de a spune lucrurile așa cum le spui tu. Însă există frustrarea, frustrarea sporită uh, de-a lungul anilor. Dacă ne gândim uh, la directiva uh, servicii, în legătură cu care am fost raportor, Uh, în mandatul anterior, pot să spun că am reușit să discutăm acest text uh, la nivelul uh, Consiliului pentru Competitivitate, apoi am avut concluzii la nivelul Consiliului, am păstrat subiectul pe ordinea de zi atât cât a fost cazul, după care am văzut rezultatele. Deci, au ajuns, a ajuns textul în concluziile Consiliului, însă tot nu a fost pus în aplicare. Deci putem să tot arătăm cu degetul uh, statele membre, însă există o lipsă uh, a leadership-ului. Nu avem suficienți lideri puternici. Haideți să ne gândim puțin la migrație, să ne gândim la retorica pe care o practică anumiți uh, șefi de stat și de guvern. E o rușine pentru Europa putem uh, vedea aceeași tendință de protecționism, izolaționism, naționalism și când vine vorba de piața internă. Din cauza crizei, din cauza ratelor ridicate la șom- ale șomajului, am putut vedea că în anumite state membre s-a făcut exact opusul a ceea ce era necesar să se facă. Statele membre consideră că cu cât e mai mare șomajul și cu cât e mai mare criza economică, cu atât trebuie să închizi mai repede frontierele și să te protejezi. Dar noi știm că uh, trebuie procedat exact invers, trebuie deschisă piața, trebuie uh, luptat cu fragmentarea, trebuie implementate anumite recomandări specifice pentru fiecare țară în parte, ceea ce nu se întâmplă deja, pentru că așa se poate crea uh, creștere, competitivitate și se pot crea locuri de muncă. Ce am făcut noi? Am încercat să uh, completăm totul cu un concept uh, uh de genul Single uh, Market Act. Acum uh, vom avea Single uh, Market Act uh, 3 pentru piața digitală pentru a exista mai multă uh, demnitate politică. Am uh, lucrat împreună cu comisarii uh, pentru a putea fi foarte fermi în legătură cu uh, procedurile uh, legate de încălcări, infringement procedures, și uh, am uh, obținut uh, acordul comisarilor că vor fi foarte fermi în legătură cu aceste proceduri. Apoi există acele așa numite peer reviews, avem uh, semestrul european, avem recomandările specifice pentru fiecare uh, țară, uh, unde s-a integrat uh, tot mai mult acest concept uh, al pieței interne. Consiliul pentru competitivitate se întâlnește regulat, uh, discutăm cu fiecare președinție, susținem uh, Single Market Act, însă ei nu se conformează. Uh, agenda politică politică pentru primul an a fost pur și simplu răpită în totalitate de planul pentru investiții. Acum, uh, în iunie-iulie am uh, demarat procedura uh, rapidă și vom ajunge la Single Market Act 3. Și exact aici a intervenit și geoblocada la care te refereai și tu. Se pare că tot alergăm după inovație, după economie colectivă împărtășită, după economie digitală și așa mai departe. Foarte mulți politicieni, inclusiv în această instituție, încă nu au înțeles sau nu s-a pus de acord să schimbe uh, rolul nostru și anume că noi suntem mai degrabă facilitatori pentru că digitalizarea este mai rapidă decât politica și ar trebui să fim mai umili decât uh, suntem. Încă consideră unii politicieni că politica este soluția la uh, absolut uh, orice mai degrabă decât uh, spiritul de antreprenoriat și digitalizarea. Există și în această instituție foarte multă ideologie. Dimineața, jumătate în această instituție uh, s-a uh, abținut, s-a votat împotriva unui raport în legătură cu o mai bună reglementare, pentru că mulți cred că o mai bună reglementare înseamnă o reducere a drepturilor, nu o reducere a uh, birocrației. Mulți colegi de aici încă cred că um, piața unică uh, nu reprezintă un avantaj pentru consumatori, uh, uh, ci din contră. Sindicatele sunt principala problemă pentru șomajul pe care îl avem în Europa. Sarcina lor este să creeze locuri de muncă. În acest moment ei blochează posibilitatea de a deschide piața serviciilor, ceea ce este singura posibilitate pentru ca noi să integrăm pe eh, milioanele de oameni care ajung în Europa și să-i facem să eh, lucreze cât se poate de repede. Numai așa putem rezolva marea criză a migrației cu care ne confruntăm. Dacă nu deschidem piața serviciilor, în niciun caz nu vom putea da locuri de muncă tuturor acestor oameni. Dar uh, sindicatele blochează acest demers, cel puțin în țara mea, Suedia, și am putea continua la uh, nesfârșit. Însă, întrebarea este, în această instituție, chiar, cum am putea să oferim mai multă demnitate chestiunilor care țin de viața internă? Uh, Președintele Comisiei, uh, la discursul său despre starea Uniunii, a vorbit despre o mai mare integrare a uh, zonei euro, uh, creează un ministru de finanțe al zonei euro și asta în loc să ia în calcul o mai bună integrare a pieței unice și o combatere a fragmentării. Ar trebui să ne gândim că fragmentarea duce la o lipsă a performanței în ce privește piața unică. Haideți să ne gândim că, uh, cu excepția Germaniei, majoritatea statelor din afara uh, zonei euro sunt cei care se descurcă mai uh, bine, sunt cei care și-au deschis mai mult economiile. Aceasta este o mare problemă pe care o avem cu leadership în Europa. Din cauza Greciei, din cauza altor probleme, se pune accentul pe salvarea zonei euro mai degrabă decât pe salvarea uh, pieței unice. Mulțumesc! Dieter, din păcate, a plecat. Nu știm dacă revine. Nicola. Mulțumesc foarte mult, foarte subțint, pentru că văd că această dezbatere se prelungește. Se fac uh, comentarii interesante de natură politică și mi se pare că vorbim mai mult despre o strategie generală decât despre politici detaliate. Nu știu dacă doamna președinte are dreptate și că ar trebui astfel să oferim un titlu pozitiv acestui raport uh, uh, și nu unul negativ, însă ceea ce este important e ca acum, în această perioadă de tranziție pentru Europa și pentru instituțiile noastre, să încercăm să relansăm piața internă într-o manieră mai fermă, mai decisivă trebuie să dăm un mesaj politic și opiniei publice pentru că eu unul vin din Italia. Și pot să spun că poate noi suntem mai pro-europeni decât uh, alte state. Mai mult, uh, partidul meu politic este poate uh, cel mai pro-european dintre toate partidele politice din Italia. Însă, în ciuda acestor fapte, sentimentul de speranță pe care îl avea uh, publicul în instituțiile noastre uh, scade. Cred așadar că în acest moment trebuie să luăm niște decizii importante pentru a relansa oportunitățile oferite de piața internă. Cred că acest studiu este unul extrem de util și ne spune clar că trebuie să venim cu niște măsuri concrete. Da, vorbim despre beneficii de un trilion de euro, e o sumă colosală, cu toții putem să Uh, simțim că există un entuziasm care ne motivează munca noastră, însă trebuie să înțelegem exact, concret, ce avem de făcut. Pentru că în activitatea noastră de zi cu zi, aceste beneficii trebuie convertite în uh, oportunități reale. Nu e suficient să avem un studiu care să spună, uh, ei bine, acesta este potențialul pe care l-am putea obține dacă Europa s-ar implica mai mult. Trebuie să existe o serie de măsuri concrete care să poată fi duse la îndeplinire. E ceva ce trebuie să ne preocupe pe noi uh, ca și comisie ar trebui să punem într-adevăr în acest moment accentul pe piața internă, pentru că acesta este un element uh, cheie. Cred însă că acest studiu va putea să ne ofere uh, niște detalii mai specifice în legătură cu acțiuni concrete pe care să le întreprindem. Cu siguranță Parlamentul uh, va face ceea ce trebuie să facă, așa cum s-a întâmplat și în trecut, însă e clar că trebuie să lansăm și niște acțiuni politice la nivel național. Trebuie să implicăm guvernele de la nivelul statelor uh, membre. Pentru că altfel ar fi foarte complicat să trecem doar prin intermediul Parlamentului European. Eu cred că dacă noi facem o muncă de analiză, de sinteză aprofundată, dacă noi punem la punct anumite obiective concrete, atunci le putem Uh, înscrie într-o activitate legislativă specifică și să facem în așa fel încât mandatul și activitățile noastre să fie pline de sens. Eu sunt convins că acest proces va fi unul complicat, e adevărat, însă să sperăm că data viitoare nu vom vorbi despre un trilion de euro, ci de sume mai mici, dar care în mod concret să poată și fi percepute prin angajamente specifice ale Parlamentului European care să cuprindă statele membre și care să aibă drept obiectiv o piață unică internă mai puternică, cu mai multe oportunități, pentru că nu trebuie să dăm înapoi și să pierdem din ceea ce am câștigat până în prezent. Chair. Uh, Domnul Stefanek, mulțumesc, doamnă președinte. Uh, experții noștri s-au referit la Uniunea Energetică, dar realitatea e un pic diferită. Proiectele așa numite proiecte, uh, proiectul așa numit uh, Nord Stream 2, care a fost în uh, atenția opiniei publice recent. După părerea mea, acest proiect este total împotriva unei uniuni energetice. Pentru că ne dorim cu toții să diversificăm sursele noastre de aprovizionare de energie. Am vorbit mereu despre diversificarea furnizorilor și așa mai departe. Uh, dar, în realitate, un astfel de proiect, așa cum a fost el anunțat recent, va întări poziția pe care o are um, uh, furnizorul de energie cel mai puternic al Uniunii Europene și va întări poziția dominantă a combustibililor fosili. Iar din punct de vedere politic, de fapt, am ajutat o țară în care, asupra căreia Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni recent. Evident, eh, într-un context în care țara respectivă a avut un conflict cu Ucraina, dar întrebarea mea este următoarea. Ce fel de politici europene ar trebui să fie aplicate în domeniul acesta al energiei, tocmai pentru a evita astfel de acorduri. S-a vorbit adineaori despre oarecare centralizare a reglementării, asta ar putea fi o cale. Dar eu cred că acest exemplu, în fond, este unul foarte important și ne permite să vedem cum putem să evităm astfel de acorduri absolut deloc necesare și să avem o adevărată uniune energetică și adevărată piață unică. Thank you, eh, Madam Chairwoman. Doamna Steiner, mulțumesc, doamna președinte. Uh, vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit astăzi. Uh, bine te-ai întors în comisia noastră, Malcolm. Dacă e să ne uităm la conținut, și cred că Nicolas are dreptate, uh, Venim cu toții din familii politice diferite, avem puncte de vedere diferite, uh, nu cred în geoblocadă, uh, însă, mă rog, despre asta e vorba în politică. Putem avea puncte de vedere diferite, dar dacă ne uităm la conținut, conținutul a ceea ce ați prezentat dumneavoastră, uh, Ați spus că 20 de state membre nu au suficient lider politic pentru, uh, care e atât de necesar pentru succes. Și asta e o provocare imensă la nivel politic. Uh, Trebuie să depășim uh, partidele politice, nivelul acesta, trebuie să depășim nivelul de state membre, ci să avem uh, un adevărat proiect, o singură piață unică și eventual, eu știu așa ca, cum se întâmplă în statele membre, un singur ministru competent pe acest subiect. Uh, da, e bine faptul că putem avea un schimb de opinie, însă există inițiative care trebuie să fie totuși la un moment dat și promovate, pentru că dacă nu facem decât să vorbim, nu vom ajunge la un rezultat. Știm că multă lume își dorește piața unică. Deci noi trebuie să examinăm ceea ce avem în comun și să vedem cum anume putem să maximizăm aceste avantaje. Dacă să ne uităm la document, documentul e foarte important. E clar că E nevoie de pasiune și avânt pentru a promova astfel de idei și dumneavoastră ați dat dovadă de aceste calități. Și, uh, într-adevăr, în documentul dumneavoastră ați venit cu foarte multe recomandări și sugestii foarte importante. Erau mai multe elemente, spre exemplu, la pagina 6, în ceea ce privește bazele pieței unice. Ați utilizat niște grafice aici, uh, foarte interesant. Apoi, o analiză în ceea ce privește la pagina 23 diferitele frustrări care uh, mai subzistă. Ați subliniat elemente extrem de interesante. E adevărat, la nivel politic, noi trebuie să fim conștienți de mediul în care acționează uh, întreprinderile și cred că trebuie să examinăm exact ce anume putem face concret pentru o agendă de mai bună reglementare, latura transfrontalieră, toate aceste uh, avantaje care trebuie să fie optimizate în beneficiul pieței unice însă fără a pierde nici din legislația cu caracter social. Da, documentul acesta este unul foarte bun. Noastră ați venit cu idei foarte bune astăzi. Să vedem cum le vom putea uh, promova. Trebuie să le transmitem de asemenea și către parlamentele noastre naționale pentru a le convinge. Eu cred, spre exemplu, dacă să ne uităm în țara noastră, e clar că de 40 de ani se tot spune că Uniunea Europeană nu e ceva bun. Și trebuie să, să venim și cu argumente care să le explice uh, contrariul. Cred că am putea să facem mult mai multe în materie de comunicare. Deci, e clar, există provocări care ne așteaptă, provocări majore și cred eu că e o adevărată șansă să fim într-o poziție în care să putem depăși aceste provocări, să promovăm piața unică și vreau să vă mulțumesc pentru toată pasiunea și tot avântul dumneavoastră. E adevărat că dumneavoastră ați subliniat că există și avantaje, avantaje reale, așa că vă mulțumesc pentru asta. E clar că avem o dezbatere foarte interesantă aici și e clar că trebuie să transmitem aceste idei mai departe și să vedem lucrurile în context. E un element cheie S-a vorbit despre problema Volkswagen și respectarea, nerespectarea acelor indicatori. Dar noi trebuie să ne asigurăm că, uh, uh, uh, spre exemplu, toate întreprinderile noastre respectă aceste standarde pe care noi le-am fixat și că aceste între, mașini care sunt produse, într-adevăr, și respectă criteriile anunțate. Însă, uh, E clar că aceasta reprezintă doar un element într-un uh, ansamblu mai complex și pentru a evita tot felul de dezastre, chiar și la nivel digital, uh, avem nevoie de o, o, o legislație care să se refere exact concret și la aceste elemente, care nu sunt neapărat atât de palpabile ca și mașinile. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru această, această contribuție și e clar că așteptăm cu nerăbdare să vedem felul în care putem colabora pe viitor pentru a transpune în fapt aceste idei minunate. Doamna președinte, bun, mulțumim foarte mult, ați adus înapoi pasiunea în această sală. Asta ne lipsea. Știu că va exista la Luxemburg o conferință de presă în care președintele Comisiei va lua cuvântul referitor la următoarele etape ale pieței unice, uh, felul în care putem avea creștere la nivel digital, felul în care putem coopta IMM-urile și așa mai departe. am și avea un pic de îngrijorări, în sensul că noi trebuie să transmitem un mesaj absolut pozitiv despre beneficiile pieței unice, fără de care s-ar putea să pierdem absolut tot. Dacă nu mă așel, s-a spus că 83% dintre uh, cei care au participat la un sondaj pe această temă au spus că nici nu văd niciun fel de avantaj. Uh, așa, de piață unică. Noi, ceea ce trebuie să spunem este că oamenii trebuie să-și aducă aminte, să le spunem, să le explicăm oamenilor ce anume s-a realizat până în prezent. Și uh, am discutat cu reprezentanța sectorului de retail săptămâna trecută și le-am spus că 80% uh, din produsele care sunt vândute pe uh, etajele din magazinele noastre uh, respectă standarde comune. Deci există standarde acceptate de toată lumea și respectate de toată lumea. Apoi, directiva plăților, spre exemplu, în așa fel încât întreprinderile să fie plătite la timp. Haideți, noi avem instrumente, haideți să facem în așa fel încât acestea să și funcționeze. Nu trebuie să vorbim la nesfârșit de legislația din trecut. Nu! Vrem ca organizațiile de lucrători, vrem ca cetățenii să înțeleagă exact uh, uh, uh, achizițiile, spre exemplu, directiva referitoare la achiziții publice, de asemenea, trebuie să funcționeze. Și apoi contractele transfrontaliere, de asemenea, trebuie să înregistrăm progrese. Haideți să facem în așa fel încât toate aceste piese legislative să fie și aplicate. Și putem să facem acest lucru. Putem să avem o adevărată listă de lucruri de realizat sau de realizări ce, trebuie făcute. Nu trebuie să vină numai comisia cu liste de, de, de, de ținte ce trebuie realizate și rezultate obținute. Uh, noi avem deja instrumente. Noi, ca și politicieni, trebuie să spunem uh, că uh, avem încredere în aceste ținte, le putem realiza. Dacă noi nu o facem, nu o să o facă nimeni. În momentul în care în, în uh, Regatul Unit am avut alegeri și am mers în campanie electorală și am spus uitați ce am realizat, uitați ce s-a putut face, uitați ce avantaje avem, uh, uitați ce s-a făcut până în prezent, concret. E bine, oamenii au fost convinși. Deci cu cât vom pune accentul mai mult pe realizări, cu atât vom convinge oamenii. Bun, Nicola. Acum, întrebarea era ce titlu ar trebui să dăm noi acestui text, uh, costuri-beneficii. Eu știu că unii vor să agite mai mult bățul, alții vor să agite mai mult morcovul, uh, în așa fel încât să spunem, uitați, dacă nu faceți asta, o să aveți de pierdut asta, dacă nu dacă nu realizați uh, un anumit aspect, s-ar putea să pierdeți pe, pe altă parte. Însă vom reuși să ne punem de acord asupra unui, unui titlu. Bun. Toată lumea s-a referit la diferitele directive care există. Există directive care acoperă foarte multe lucruri. Comisia, spre exemplu, acum se vorbește despre geoblocare. Ei se gândesc la noi moduri de a legifera. Dar noi avem articolul 20 la Directiva Servicii, care e foarte clar uh, în ceea ce privește o discriminare neloială uh, a uh, felului în care se stabilește prețul. Există deja legislație. Acum, Comisia acum redactează noi ghiduri îndrumătoare pe anumite domenii. Așa că noi ar trebui să conlucrăm, să ne asigurăm că aceste ghiduri îndrumătoare sunt și corecte Și e adevărat că în ultimele săptămâni am tot vorbit despre noile uh, sisteme de testare, de verificare, de respectarea anumitor standarde și așa mai departe. Însă noi trebuie să reluăm discuțiile cu Comisia pe fixarea acestor standarde noi, pe ghiduri îndrumătoare și așa mai departe și trebuie să facem acest lucru în așa fel încât să avem un raport uh, uh, clar din partea Comisiei cum acționează în cazul în care există infracțiuni, cum anume lansează procedura de infracțiune și așa mai departe, care sunt sancțiunile, etc. etc. Bun, acum e bine că am identificat anumite sarcini, anumite poveri, uh, anumite dificultăți care afectează atât întreprinderile cât și consumatorii. Și acum trebuie să venim cu un mesaj pozitiv și să spunem, uitați ce am făcut, uitați ce am realizat, uitați câte locuri de muncă am creat în aș... pentru că nimeni exact nu poate să înțeleagă așa de la sine acest lucru. Nu uitați că în trecut uh, existau, spre exemplu, 28 de formulare ce trebuiau completate pentru o singură, un singur lucru. Însă, și cineva care vrea să-și cumpere, eu știu, o mașină de cafea locuia în Franța și vrea să o cumpere în Germania, nu se putea. Acum se poate. Uitați, pot să-mi folosesc telefonul mobil fără să plătesc pe, pentru roaming. Uitați, asta am reușit să, să obținem. Deci am făcut în așa fel încât piața unică să funcționeze, să fie operațională și pentru mulți cetățeni uh, e imperceptibil pentru că nici nu-și mai pun problema. Uitați, călătoresc, îmi iau telefonul cu mine, pot să vorbesc la el și nu se mai miră că pot vorbi la el. Trebuie să explicăm oamenilor exact ce anume noi am reușit să realizăm. Marea întrebare este cine este în posesia pieței unice. Și comisarul vorbește despre acest aspect în raport, dar nu se rezolvă așa problema. Mă îngrijorează foarte tare atunci când eh, Juncker în discursul său privind despre eh, privind eh, starea Uniunii vorbea despre faptul că în, nu statele membre, uh, nu, nu, piața unică aparține statelor membre. De fapt, nu statele membre sunt în posesia pieței unice. Piața unică este un bun al consumatorilor, al celor care o folosesc. Și asta trebuie să realizăm prin legislația existentă și prin aplicarea ei. Și mă îngrijora faptul că Comisia făcea apel la statele membre uh, pentru că, de fapt, statele membre împreună cu Comisia trebuie să aplice legislația. Mulțumesc. Malcolm și apoi Jack. You delivered such a wonderful speech which should could in fact and uh, end Îmi cer scuze ați, că am insistat să intervin. Ați ținut un discurs foarte frumos uh, și cred eu că trebuie să avem cel puțin o discuție politică, să avem o privire de ansamblu asupra acestei probleme și să continuăm discuția aici și în, gen, în general în Parlamentul European între grupurile politice, nu între state. Pentru că asta strică, de fapt, atitudinea aceasta e diferită. Să nu ne mai batem între noi statele membre, ci să avem o discuție la nivel comunitar în Parlamentul European. Și aș vrea să subliniez că toate acele chestiuni menționate ca fiind problematice nu se vor rezolva dacă nu avem o coerență și o, o unitate reală în Europa. Sunt diverse sisteme de asigurări sociale, diverse uh, monede, diverse, sunt discriminări care se regăsesc în diversele state membre. Încă avem o cale lungă de parcurs și eu sper că cu această reuniune vom uh, reuși să accelerăm puțin procesul. Procesul de digitalizare va accelera evoluția pentru că cetățenii re, vor realiza din ce în ce mai mult ce s-a atins și ce nu s-a atins încă în domeniul comerțului și serviciilor și treaba asta cu geoblocada este într-adevăr ceva care mă irită și pe mine eu sper că se va crea o presiune mai mare asupra instituțiilor europene și asupra guvernelor să accelereze odată procesul și să avanseze cu piața internă. Eu cred că piața unică este o, un domeniu de politică ce ține împreună, ține la oaltă Uniunea Europeană, e motorul Uniunii Europene. De aceea, forumul pentru piața unică ar putea să se implice în această discuție și chiar îmi pare rău că nu i-am ascultat. Sunt de acord întru totul cu cei care spun că lipsește mesajul pozitiv. Spunea Vicky că un procent considerabil uh, din întreprinzători nici nu văd care este utilitatea pieții uh, unice. Era vorba de 83%. Asta înseamnă că ei nu știau dau seama ce înseamnă piața unică. Deci chiar cred că una dintre verigile slabe din instituțiile noastre este comunicarea. Nu știu cât buget se cheltuie pe comunicare, dar când mă uit ce face Digi Communication la Comisia Europeană și Digi Communication aici la noi, în Parlamentul European, uh, au niște costuri foarte mari și mie mi se pare că, da, se îmbunătățește mm, sistemul de comunicare aici în Parlament, dar mai sunt foarte multe elemente care încă pot suferi îmbunătățiri. Nu știe aproape nimeni uh, de uh, sistemul prin care se pot accesa informații despre piața unică și foarte simplu să ai acces la ele. Dacă am putea discuta la un moment dat, să, dacă am, ne-am imagina Uh, o zi sau o săptămână fără piață unică. Haideți să facem un astfel de program. Cum ar fi viața noastră uh, fără piață unică? Să te scoli fără piață unică dimineața, să-ți pui pasta pe peruța de dinți, să dai drumul la aparatul de cafea, să dai drumul la televizor. Hai să vedem cum ar arăta toate aceste chestii fără să avem piață unică. Mulțumesc! Malcolm. Jacques. Thank you. Uh... Jacques. Mulțumesc. O să încerc să fiu precis. În primul rând, doamna Gebhardt a vorbit, de, printre altele, despre uh, economia participativă. Trebuie să fim atenți acum și nu mai târziu asupra faptului că multe state membre sunt nesigure. Deci să nu reglementăm mult prea mult. Și eu sunt adeptul echilibrului, dar să aducem nivelul de reglementare la nivelul Uniunii Europene. Ideea este că așa se poate evita fragmentarea. Ă, sigur, piața serviciilor de taxi este o piață locală, dar reglementarea în sens mai larg poate să pună o problemă și acolo trebuie să găsim elementul de echilibru, ă, un șofer de taxi care a plătit 50 uh, sau 100 de euro pentru o licență. Uh, poate că licența respectivă trebuie renoită. La aceste aspecte trebuie găsit echilibrul. Domnul Dalton. Aș vrea să văd și eu raportul acesta. Este un subiect care mă interesează și pe mine. și în ceea ce privea este observația noastră despre mobilitatea uh, muncii, mobilitatea lucrătorilor. Trebuie să vedem cum era vechiul sistem de liberă circulație a forței de muncă în UE. Vechea abordare spunea că se, puteau, uh, se putea circula în UE pe baza controlului din partea statului gazdă. Asta înseamnă că erau unele prevederi la nivel național, la nivel secundar, care trebuiau respectate. Deci dacă veneai în țara A, trebuia să respecti legislația țării A. Ceea ce proteja proteja lucrătorii. Dar când s-a alăturat Portugalia, lucrurile au început să difere și după aia am avut directiva din 96 și, de fapt, directiva uh, uh, avea originile în uh, cu ceva ani înainte când s-au adus lucrători din Portugalia în Franța. Și nu existau inițial linii de orientare în ceea ce privește salariul minim trebuie să fii de acord cu concurența între lucrători cu o anumită marjă. Dar sunt structurile menite să eludeze sistemul, care de fapt nu au fost niciodată intenționate, care au dus la dezordine Și nu e vorba că ar veni un șofer de camion din România în Belgia și acceptă salariul minim. Nu despre asta e vorba. Structura este de așa natură încât e silit să uh, lucreze pe salariul din România. Asta creează probleme, uh, așa se pierd și locuri de muncă și piața unică este văzută în acest caz ca fiind un instrument prin care să-ți scade venitul. Și uh, faimoasa situație cu procesatorii de carne din sudul Germaniei care utilizează lucrători din Bulgaria și din România. Sunt, sunt economist, dar nu, nu poți să apere astfel de modele pentru că sunt ilegale, de fapt, nu sunt legitime. Deci e vorba de uh, construcțiile mai ample, uh, nu doar de directiva privind uh, detașarea lucrătorilor. Se pot uh, utiliza uh, tot felul de scheme prin care uh, angajatorii formează un grup, dar totuși uh, legalmente parcă rămân angajatori separați și așa sunt afectate salariile locale. Ei, și toate aceste scheme uh, de eludare ar trebui să fie blocate. Dacă noi, membrii Parlamentului, mâine am avea jumătate din salariul la care ne așteptam, ce am face? Trebuie să trecem la concret. Nu sunt foarte mulți oameni, dar, mulți, dar sunt unii care sunt uh, amenințați de acest model și nu trebuie să acceptăm un astfel de sistem care are minim de legitimitate. Dacă s-ar reveni la vechiul model, s-ar putea să se limiteze salariile care în mod normal ar fi crescut ca să nu mai spunem de munca ilegală, lucrătorii ilegali și ei sunt o problemă. Noi considerăm că acestea sunt probleme, dar uh, lucrătorii consideră că așa e viața lor, e viața lor normală. Și, de fapt, asta este cauza inițială a problemei. Deci eu cred că Uh, liberă circulație a lucrătorilor în condițiile minime corecte nu ar fi uh, problematică, ci ar aduce beneficii. În sensul acesta am putea să scăpăm de elementul de nelegitimitate. și spunea doamna Ford de cei 83% uh, care nu înțeleg uh, avantajul existenței UE. Da, nu realizezi de fapt situația sau beneficiile, avantajele uh, situației în prezentul în care trăiești tu. Domnul Stefanec făcea o observație specifică sunt uh, elemente tipice legate de Uniunea Energetică și uh, infrastructura este foarte scumpă. Acolo sunt dificultăți uh, ce țin de specificitatea uh, domeniului și acest domeniu este reglementat mai curând de autoritățile locale, autoritățile naționale. Securitatea energetică nu, nu ne-a privit pe noi, în primul rând, nu, ține, nu face parte direct din piața unică Deci vreau să spun că nu ne-am ocupat de acest aspect. Și ultimul punct, probabil sensibil din punct de vedere politic, problema costurilor când m-am uitat la lista celor uh, primelor 10 celor mai scumpe uh, regulamente, pot să vă spun că primul pe listă este regulamentul RICI. Și aș fi primul care să vă sprijine în 2005 am asistat la una dintre cele mai mari audieri în care mi se cerea o analiză a impactului și pot să vă spun că am distrus complet uh, respectiva analiză pentru că nu corespundea cu nicio regulă, cu niciun principiu al analizei de impact sănătoase. Așa că cei din IMM-uri au dreptatea lor. Dar asta este un subiect tabu la Bruxelles. Dacă avem taburi de genul ăsta în ceea ce privește reglementările proaste care ar putea fi făcute mult mai bine, atunci cum să schimbi piața internă? Că RICE este un monument de neatins în piața unică. Eu nu ca aș fi împotriva anumitor lucruri, dar sunt specialist în economie și economia este un domeniu empiric, e concretă. Acum însă avem un program pe 11-12 ani și nimeni nu vrea să tulbure apele care trebuie implementat programul și pot să vă spun că am văzut un raport din partea altei comisii din Parlament, Comisia pentru Industrie, care se referea la RICI la IMM-uri. Și se poate arăta prin date empirice, am făcut și inter- au fost și interviuri în studiul respectiv, am văzut și o serie de uh, clauze RICI este extrem, extrem de costisitoare pentru IMM-uri. Sunt multe locuri de muncă, este inovație în IMM-uri și totuși toată lumea se teme de legislația europeană. Deci, repet, putem faci aceste lucruri foarte frumoase, ia uite cum sunt decolorate, dar dacă le facem așa colorate, o să consumăm cerneală colorată. Și spunea doamna asta că sunt uh, diverse familii politice aici. Eu aș spune că s-ar putea revizui RICI în mod analitic, tehnocratic și s-ar reduce drastic costurile, fără a ne atinge niciun pic de obiective. Și negocierile TTIP e același lucru, nu pot să schimb eu lucrurile pentru că dumneavoastră la nivel politic trebuie să faceți ceva Pentru că, da, se spune la nivel teoretic că se poate face ceva și după aia nimeni nu îndrăznește să facă concret. Cam atât am avut de spus. Yeah, just to, uh... Well, thank you, Jacques, on that subject. Sorry. Definitely hear your... Mulțumim, uh, Jack uh, Pelkmans, dar e clar că vorbești uh, unora care cunosc situația. Malcolm. Da, poate că de la bun început ar fi trebuit să fim mai clar în legătură cu raportul nostru final și momentul unde ne aflăm în ceea ce privește. Avem două documente din partea unor uh, oameni de știință pe care vi le-am uh, prezentat. Aceste documente cuprind niște analize foarte interesante în legătură cu beneficiile creșterii uh, economice sub, aduse de piața internă. Într-un fel, practic, uh, insistăm uh, și în prezentarea noastră tocmai pe acest uh, aspect. Cred că este o analiză foarte interesantă și în legătură cu impactul schimbărilor care s-au produs, mai ales să zicem în Grecia, unde guvernul anterior a deschis foarte mult piața serviciilor și a acționat pentru ca uh, directiva cu privire la servicii să fie implementată foarte bine. Acolo s-a putut uh, vedea un anume dinamism economic uh, proaspăt cu noi companii care au intrat uh, pe piață. Toate aceste aspecte au fost discutate la o conferință în Luxemburg în prezența Comisiei recent. Mai întâi, domnului Danti, Aș dori să, să-i spun că sunt aici câteva recomandări de luat în calcul în ceea ce privește uh, schimbarea anumitor reguli de punere în aplicare. Aici suntem în totalitate de acord cu ceea ce uh, ați spus. Cred că toată lumea poate să-și asume priori, uh, Uh, această creație, piața unică. Însă statele membre au investit uh, pentru prima dată în această piață internă atunci când au pus la punct niște sisteme informatice pentru a încuraja pe oameni să um, participe la piața internă și mă refer la crearea acelor uh, puncte unice de contact. S-a investit în aceste sisteme, însă ele nu au fost niciodată promovate la nivel uh, intern. Am avut uh, în mandatul anterior o audiere, uh, s-a discutat despre acest subiect și am făcut o comparație, era ca și cum s-ar fi produs un, un bun extraordinar de bine pus la punct, după care nu s-ar fi popularizat deloc. Multe dintre cele ce le-am spus aici vizează întreprinderile mici pentru că putem să le permitem să-și elibereze potențialul uh, de creștere și potențialul economic. IMM-urile au la dispoziție anumite instrumente extrem de puternice de uh, a se integra bine pe uh, piață și de a uh, deveni competitive. De, există o discrepanță a prețurilor, o anumită discriminare în ceea ce privește implementarea directivei cu privire la serviciuri. Aceste aspecte sunt cruciale. Nu toate acțiunile sunt acoperite de legile cu privire la uh, concurență. Trebuie să primim și o analiză uh, în legătură cu discrepanțele de preț, uh, însă datele le avem uh, deja. Există legi care guvernează concurența, care nu fac altceva decât să împartă piețele cumva. Nu ar trebui să insistăm mai mult pe folosirea pieței interne, că e digitală sau nu. Am acoperit toate aceste aspecte în raportul nostru și am dorit să vă spunem că trebuie să facem statele să își asume acest proiect uh, al pieței interne. Asta ar putea motiva pe toți actorii de pe piață uh, să privească acest construct ca parte dintre responsabilitățile lor. Ei ar trebui să consideră că de datoria lor să se asigure că uh, acest uh, construct funcționează foarte bine. Uneori uh, consumatorii nici măcar nu știu uh, în control să se îndrepte pentru a afla care le sunt drepturile pe piața internă. Lucrurile sunt prea complexe aici. Ceea ce spunem noi prin raportul nostru e că încercăm să consolidăm eforturile dumneavoastră eforturi făcute pe mai multe planuri. Însă cel mai bine este să nu avem această uh, viziune dezintegrată. Apoi ce se întâmplă cu restructurile industriale care uh, se petrec peste tot? S-a vorbit despre industria siderurgică. Se pare că colegii noștri poartă o conversație în tetate și nu ne ascultă. Oricum, industria siderurgică, să recunoaștem, este în declin, deși capacitatea pe care avem este una foarte mare. În Europa putem oferi o economie dinamică care să profite de economiile de pe scară largă uh, pentru a crea locuri de muncă mai repede și mai eficient. Și Uniunea Europeană poate face asta mai rapid decât uh, uh, orice alt instrument pe care le avem la dispoziție. Guvernele singure nu se pot ocupa de aceste probleme, pentru că ele sunt uh, de natură globală. Însă am construit, practic, uh, piața internă în care credem cu toții și aici ar putea să ne ajute ea. Aș putea să mă refer și la aspectele de politică care țin de piața internă. Dacă continuăm să facem îmbunătățiri legislative, însă fără acest liant, uh, nu uh, ajungem nicăieri. Foarte multe dintre aspecte uh, nu sunt discutate așa cum trebuie în parlamentele naționale, dar mulți parlamentari naționali simt că poate n-ar dori să facă parte din uh, piața unică. Pentru ei subiectul nu este interesant. Așadar, din acest punct de vedere, ar, subiectul ar trebui politizat puțin. Cred că sunt instrumente cheie și recomandări pe care vi le putem oferi, însă, până la urmă, aceasta nu trebuie să fie din nou uh, încă o strategie pentru piața internă. Am pierdut șirul rapoartelor pe care le-am citit sau le-am redactat uh, răspunzând la strategiile pentru piața internă ale comisarilor. Nu mai avem nevoie de încă o strategie, știm cu toții asta. Viitoarea strategie însă, pentru că va exista una, va trebui să fie un document extrem de interesant. Va trebui să ia în calcul niște provocări politice, ar trebui să facă niște uh, analize pentru ceea ce uh, ne așteaptă. Ar trebui să înțelegem marile provocări. Prin Single Market Act, Asta s-a încercat. Acesta a fost un efort uh, major pe care l-am făcut uh, noi, mai ales în cadrul acestei comisii. Aceasta a fost ideea noastră, nu ideea uh, comisiei. Însă Michel Barnier a fost dispus să ducă proiectul mai departe. Dar acum trecem dincolo de Single Market Act și trebuie să ne gândim la provocările politice. Nu va exista un program care să susțină neapărat această strategie, însă dacă încercăm să captăm atenția uh, cetățenilor, uh, ei bine, asta e mult mai greu de realizat decât orice. Domnul Timmermans are o nouă strategie, iar o parte a ei presupune să se înființeze un grup de eh, experți care să analizeze calitatea legislației. Dacă Comisia eh, va instaura un mecanism de consultare adecvat, atunci trebuie să ne axăm pe eh, piața internă. Trebuie să nu uităm faptul că uneori anumite măsuri sunt atât de complexe sau atât de scump de implementat încât nu sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Prin urmare, avem această problemă a costurilor ridicate și a rezultatelor uh, proaste. Ori asta înseamnă reglementare proastă. Poate nu așa au fost gândite lucrurile la Bruxelles, pentru că, până la urmă, statele membre nu s-au implicat în dezvoltarea propriilor legi. Dacă statele membre ar petrece mai mult timp uh, cu agențiile lor de substanțe chimice, să spunem, sau cu uh, autoritățile de reglementare a uh, problemelor uh, pentru mediu și ar gândi împreună regulamentul REACH, poate că o parte dintre provocări ar fi înlăturate. Statele membre uneori se îndepărtează de obligațiile lor vis-a-vis -vis de piața internă pentru că consideră că nu e absolut necesar să le ducă la îndeplinire. De ce nu dă piața unică rezultate pentru cetățeni? Poate că ar trebui să purtăm această dezbatere. Asta se întâmplă și cu directiva privind serviciile. Partea cea mai radicală a acestei directive a fost să se constituie formal un mecanism de peer review, adică statele membre trebuia să se justifice unele în fața celorlalte pentru barierele pe care le introduceau. Însă, practic, acest demers îl uh, uh, încezește acum. Raportul nostru consolidat uh, va completa toate aceste idei exprimate. Îl veți primi, veți vedea care este și rezumatul dezbaterilor noastre, veți vedea care sunt concluziile. Însă acesta cu siguranță va fi îmbunătățit de discuția pe care am purtat-o astăzi, pentru că ne-ați spus exact uh, care este uh, opinia dumneavoastră, care sunt lucrurile care vă interesează. Da, acum cuvântul lui Joe Dan și uh, Aș dori să-i mulțumesc pentru toată munca depusă la redactarea acestui raport. I hope that you're reassured that Mulțumim foarte mult încă o dată. Puteți fi siguri că noi în această comisie împărtășim pasiunea dumneavoastră și ne vom asigura mereu că vom explica lucrurile în mod clar, ce anume am realizat dintr-o perspectivă pozitivă și să explicăm oamenilor ce anume am făcut până în prezent. Dacă 87% din întreprinderile europene uh, sunt de părere, ca urmare a unui sondaj, sunt de părere că nu au obținut nimic pozitiv în urma pieței unice, atunci e munca noastră să ne asigurăm că acest mesaj este transmis. Și să nu doar ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla fără pentru că dacă nu acționăm, sunt șanse să nu mai avem această piață unică. Doar dacă explicăm foarte clar și consumatorii știu foarte clar ce înseamnă piața unică, atunci e clar că o vor apăra și o vom menține. Deci e clar că avem aici o situație în care trebuie să acționăm rapid pentru că e în beneficiu tuturor. Trebuie să explicăm ce am obținut până în prezent. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, uh, domnilor care au intervenit. La revedere!